Buenos días. Bonjour à tous. Buenos días. Bună ziua, dragi colegi. Muy buenos días. Queridos colegas. Dragi colegi, bun venit la această ședință. De la Comisión Libe. Dragi prieteni ai comisiei noastre, Bun venit! Vă rog să luați loc și bun venit din nou! E adevărată plăcere să ne vedem din nou. Sunt convins că vă bucurați să vă aflați din nou aici după această pauză parlamentară de vară. Probabil că vă simțiți mai bine acum după vacanță și sunteți pregătiți pentru activitatea parlamentară. Mă bucur că ne vedem din nou și că suntem pregătiți din nou de drum împreună. Bineînțeles, cu o ordine de zi încărcată ca întotdeauna. Vă reamintesc că avem și un vot astăzi, un vot electronic și vreau să vă reamintesc acest lucru pentru cei care n-au cartela de vot, să trimiteți după ea. Ca de obicei, după ce am făcut acest anunț, trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii la acest punct, atunci știm că avem și punctul 7 înaintea votului, care a, este cel referitor la locuri de muncă sezoniere. Acesta este la 10.45 și avem de asemenea adoptarea procesului verbal al ultimii reuniuni dinaintea vacanței parlamentare. Dacă nu există modificări aduse acestui proces verbal, atunci îl vom considera adoptat. Și înainte de a trece la primul punct important pe ziua de astăzi, prezentarea pachetului de măsuri anticorupție, Aș vrea să încep printr-un comunicat în numele dumneavoastră pentru a trimite un mesaj de solidaritate față de norvegieni pentru victimele masacrului care a avut loc la Oslo. Aceasta s-a întâmplat în luna iulie anul acesta. Cu toții am fost șocați de acest eveniment care a fost uh, săvârșit de un extremist radical. Un eveniment foarte trist care ne reamintește faptul că am bănuit destul de repede că vom învinui vreun dușman străin al democrației, până la urmă aceste evenimente au fost comise de un extremist radical care pretinde că uh, susține niște idealuri deloc de apreciat. Și de aceea trebuie să reacționăm în fața acestui eveniment, afirmând că și comisia noastră este împotriva unor astfel de acte și că vom susține în continuare principiile democratice ale egalității și democrației. După această comunicare. Bineînțeles că vreau să îmi exprim condoleanțele mele față de toți cei care au avut uh, victime în acest eveniment, pentru familiile care și-au pierdut uh, ființe dragi în cadrul acestui masacru. De asemenea, comisia noastră dorește să susțină guvernul norvegian, care acum realizează ancheta penală necesară și toate procedurile necesare pentru a îl condamna pe vinovat. De asemenea, aș vrea să vă informez că în urma sugestiei mele de a întări dialogul interinstituțional asupra pachetului referitor la azil, Consiliul a propus să se întâlnească cu raportorul și raportorul din umbră săptămâna viitoare. La ultima întâlnire informală a ministrilor de justiție, care a avut loc la Sopor sub președinția poloneză, acest lucru se întâmpla în luna iulie, atunci am făcut această sugestie și Consiliul a valorat-o ca atare. Coordonatorii vor avea și ocazia să discute cadrul acestui dialog și vom avea de asemenea o dezbatere publică la următoarele întâlniri ale LIBE în ceea ce privește azilul, și retrimiterea în țările de origine. Aceasta se va întâmpla în noiembrie 2011. Ați primit de asemenea un calendar al întâlnirilor noastre la Comisia Libe. Am încercat să obținem datele cele mai bune, ținând cont de agenda noastră de lucru și, bineînțeles, că susținem acest proiect care ne-a fost prezentat și acum um, staful nostru poate să ia toate măsurile necesare pentru ca acest calendar să fie implementat. Trecem acum la punctul 4, prezentarea pachetului anticorupție de către Comisia Europeană. Este vorba de o comunicare privind combaterea corupției în Uniunea Europeană și alte documente conexe. Vă reamintesc că în iunie Comisia Europeană a adoptat un pachet asupra corupției, incluzând o comunicare de luptă împotriva corupției, o decizie a Comisiei prin care se înființează mecanismul de raportare anticorupție, un raport de implementare a deciziei cadru a Consiliului și un raport al modalităților în ceea ce privește participarea UE la Consiliul grupului de state care luptă împotriva corupției, așa numitul grup Greco. Comisia Europeană, prin aceste documente publicate, a subliniat faptul că, de fapt, corupția ar, fi, ar costa Uniunea Europeană în jur de 120 de miliarde de euro pe an, ceea ce înseamnă 1% din PIB-ul european reprezintă un pic mai puțin decât bugetul anual al Uniunii Europeană. Aceasta pentru a face o comparație și pentru a putea înțelege unitățile de măsură pe care le utilizăm aici. Și ținând cont de faptul că membrii LIBE au arătat uh, că interesează foarte mult această chestiune, aceasta va fi dezbătută la plenară pe 14 septembrie și acum avem ocazia să avem o dezbatere pe marginea acestor documente. Ne întâlnim cu reprezentantul Comisiei Europene, domnul Iacub Boratinski, care este deja prezent în sală. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me the floor. Uh... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori să subliniez încă de la început uh, că am uh, simțit încă de la început un sprijin puternic uh, al Parlamentului pentru această uh, comisie și lupta noastră împotriva corupției își găsește coul la nivel foarte înalt. Ați remarcat în audierile publice, comisarul Meștrom anul trecut a vorbit despre un studiu comprehensiv și s-a concentrat concentrat în momentul respectiv pe sublinierea aspectelor dăunătoare ale corupției asupra economiei ei și asupra încrederii publicului în instituțiile democratice. Poate că uh, ipoteza cea mai importantă importantă care rezultă din analiza pe care am efectuat-o uh, este că uh, ceea ce ne trebuie uh, nu este neapărat o nouă legislație și noi instituții, ci o aplicare mai puternică a celor existente. În ultimii 20 de ani au fost create un număr important de instrumente europene și am descoperit, din păcate, că nu e nevoie de instrumente noi, ci să le utilizăm mai bine pe cele existente. Dați-mi voie de asemenea să amintesc că în 2009 eh, Eurobarometrul privitor la corupție eh, indica că cetățenii europeni considerau corupția una din principalele probleme în țara lor. Uh, pachetul de măsuri anticorupție adoptat pe 6 iunie furnizează o panoramă vastă de măsuri diferite care ar trebui uh, să fie luate în diverse domenii și un element crucial este crearea unui uh, raport anticorupție care să fie uh, actualizat periodic în privința luptei împotriva corupției în diversele state membre. Uh, comisia noastră a fost mandatată de uh, Consiliu să măsoare eforturile împotriva corupției. Înainte de a trece la raport Eh, voi menționa câteva chestiuni eh, de care se ocupă Comisia. Chestiunea eh, contribuției la cooperarea juridică și la modernizarea regulilor pe care Comisia le va propune, de pildă confiscarea uh, Uh, bunurilor provenite din infracțiuni, uh, o mai bună statistică a criminalității, a infracționalității, uh, măsuri de apărare a intereselor financiare ale Uniunii. Pe de o parte, aceste aspecte trebuie să reprezinte puncte de interes pentru politica anticorupție. Pe de altă parte, Eh, este, să nu uităm, chestiunea credibilității acțiunii Uniunii Europene. Așa că eh, credibilitatea și consecvența eh, impun să lucrăm cât mai bine pentru a putea spune lumii din afară că ne străduim să răspândim bunele practici și să asigurăm în același timp transparența. Raportul anticorupție, deci, conține elemente noi, uh, s-a anunțat asta și uh, uh, vom indica eforturile și realizările politicilor anticorupție din diverse țări pe măsură ce uh, se va intensifica această luptă și se vor aplica măsurile generale. Raportul nu este uh, complet, vom încerca totuși să abordăm toate aspectele acestui subiect atât de vast, concentrându-ne pe un număr de chestiuni de interes comun, de pildă Uh, corupția și achizițiile publice. Uh, de asemenea, anumite chestiuni uh, selectate de statele membre vor fi puse în lumină în mod deosebit, indicând țara de unde provin. Raportul va cuprinde de asemenea o serie de recomandări și recomandări pentru măsuri la nivel de Uniune, Uh, sau în anumite state membre. Pe lângă uh, identificarea celor existente în materie de recomandări, uh, vom ajuta și la schimbul de bune practici pentru a se putea constata evoluțiile de la ultimul report. Odată la doi ani Comisia, începând din 2013, uh, va utiliza, pe de o parte, toate sursele disponibile, inclusiv uh, diversele uh, mecanisme de monitorizare, cum a menționat și președintele, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, dar pe lângă asta am, am dorit foarte mult să ne întemem raportul și pe munca uh, unor experți independenți, uh, inclusiv din uh, sectorul privat și societatea civilă. Uh, prin această abordare sperăm să putem să uh, reușim ca disparitățile actuale să fie lichidate să trecem, să zic așa, dincolo de uh, monitorizarea interguvernamentală și să uh, putem identifica și alte surse relevante. Nu trebuie să reinventăm roata uh, în privința unor metodologii și instrumente specifice, Uh, rundele noastre de uh, evaluare, vizite în țările respective și așa mai departe. Deci nu este nevoie să reluăm aceste lucruri. Uh, trebuie să utilizăm ce există pe piață și să descoperim și noi surse de informații trebuie să evităm uh, suprapunerile în diversele activități anticorupție, să asigurăm uh, consultări și temerile uh, exprimate de anumite state că li se pun tot timpul aceleași întrebări deci nu trebuie să ne temem să utilizăm resursele de date existente. O sursă importantă este uh, un uh, proiect de, al organizației Transparency International cofinanțat și uh, dorim să uh, obținem o, o abordare echilibrată. Comisia a adoptat raportul privitor la participarea Uniunii la proiectul Greco uh, va urma un follow-up eh, se eh, va acorda Consiliului mandatul eh, indicând cum dorim să participăm la acest program și în cadrul mecanismelor stabilite de monitorizare în uh, lupta împotriva corupției în sectorul privat și uh, în implementarea deciziilor cadru. Uh, trebuie să ne asigurăm că transpunerea va fi echilibrată bribery and liability of... și nu se va încălca legalitatea. Nu avem, nu dispunem de o bază de date privitoare la aplicarea acestor practici și important este să vedem uh, nu cum este transpusă legislația internațională în cea națională, ci să vedem cum funcționează în practică aceste lucruri, în termeni practici. Vom, ce vom face în următoarele luni, începând cu 2013, nu e chiar mâine, dar uh, un raport de calitate uh, trebuie să uh, plece de la o traiectorie pozitivă și trebuie să facem efortul de a asigura succesul acestei întreprinderi. Se va uh, stabili un grup de experți care vor juca un rol important în comisia consultativă, uh, uh, deci se vor stabili indicii, recomandările specifice pentru statele membre pe baza bunelor practici acest grup de experți uh, va fi creat printr-o invitație publică uh, foarte curând. Uh, vom avea o colecție de expertize din toate zonele Uniunii, oameni de formații diferite și uh, care vor putea aborda corupția din diverse uh, unghiuri, din diverse puncte de vedere. Grupul de experți va avea o funcție consultat, consultantă, importantă. Uh, vom lucra și la un cadru de referință privitor la achizițiile publice vom uh, crea o rețea uh, care va colabora cu grupul de experți pentru colectarea informațiilor din statele membre, stabilind niște puncte de contact în fiecare stat, uh, în principal cercetători care vor fi capabili să ne ofere informațiile necesare destinate să integreze, să completeze informațiile eh, din rapoartele deja existente. O parte importantă a raportului va fi stabilirea indicatorilor. Eh, nu este un lucru ușor pentru că corupția este un fenomen uh, foarte greu de măsurat și nu există răspunsuri simple la uh, aceste uh, întrebări. În ultimii ani dezbaterile au fost aprinse și am uh, uh constatat ce important este rolul indicatorilor de percepție uh, organizații um, ale societății civile furnizează asemenea indicatori, dar am dori și uh, să ținem seama de justiția penală uh, și printr-un sistem de cross-reference uh, privitor la confiscările de bunuri, la informațiile transmise de media. Va fi, deci, o sarcină destul de dificilă și uh, va trebui să discutăm pendelete cu experții. Uh, v-am spus că pregătim uh, în acest moment accesul nostru la Greco. Uh, din câte înțeleg, un număr de parlamentari au demonstrat interes în această privință. Voi spune că contăm pe suportul Comisiei Libe și al Parlamentului în acest proces uh, am văzut, uh, am constatat că avem nevoie de uh, o mai bună aplicare a legilor și acest raport va fi o șansă de a utiliza acest uh, nivel unic de stabilire a unor standarde unice care vor funcționa doar dacă acest raport va fi bine alcătuit și dacă va stârni suficient interes și va beneficia de destul sprijin din partea celor care doresc promovarea unor uh, politici anticorupție eficiente în toate statele membre. Contăm deci foarte mult pe sprijinul dumneavoastră și vom fi foarte fericiți să uh, vă raportăm pe măsură ce lucrurile vor înainta. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru prezentarea pachetului anticorupție, care ne dă ocazia, înainte de a deschide discuția pentru membrii Comisiei, să ascultăm și opinia reprezentantului Consiliului. Dacă dorește să comenteze în numele Consiliului, nu? Bine. Atunci dăm cuvântul membrilor uh, comisiei, începem discuția. Prima persoană care a ridicat mâna a fost domnul De Jong. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că avem acest schimb de opinii în această comisie, pentru că eu consider că politica anticorupție în domeniul uh, legislației penale este unul dintre uh, subiectele cele mai importante. Am menționat două lucruri. În primul rând, evoluțiile din Eurojust și Europol. Avem un caz de corupție în Eurojust. Din nefericire, un compatriot de-al meu din Europol a considerat că poate să-și folosească slujba uh, ca să obțină o slujbă, un post și pentru un prieten de-al lui în Europol Așadar, lucrurile acestea sunt foarte aproape de noi, de activitatea noastră zilnică, aceste aspecte de corupție. În al doilea rând, uh, discuția principală pe care am avut-o în timpul uh, vacanței a arătat că corupția este un obstacol major pentru guvernanța economică în Europa. Dacă vedem toate discuțiile despre criza euro, uh, criza din Grecia, din alte țări, din Portugalia, din Spania și din Italia, înțelegem că, dincolo de toate celelalte probleme, corupția este o problemă uh, care, permanentă care subminează dezvoltarea acestor țări. Deci nu vorbim doar de un subiect tehnic. Vorbim poate de cel mai important subiect și în contextul crizei zonei euro. Așadar, din aceste motive, susțin foarte mult inițiativa comisarului Malmström și, de asemenea, Mă bucur că am avut aceste schimburi de opinii informale uh, înainte cu Comisia și uh, mă bucur de faptul că am putut acționa ca grup și am putut ajunge la un plan de acțiune. Uh, multe dintre elementele acestui plan de acțiune regăsindu-se în acest pachet. Sigur, știți că întotdeauna Parlamentul e nerăbdător și dorește ca lucrurile să se desfășoare rapid dar tocmai am spus cât de importantă este pentru activitatea noastră zilnică în domeniul justiției, dar și pentru dezvoltarea Uniunii Europene este lupta împotriva corupției. Nu sunt sigur că ar trebui să rămânem la propunerile pe care le avem aici, pentru că termenul de 2013 pentru primul raport cu posibile recomandări e un termen foarte uh, lung. Dacă putem găsi o cale pentru ca în anumite domenii, în anumite zone, comisia să facă rapoarte interim, interimare sau să, oricum să accelereze un pic lucrurile, asta ar ajuta realităților politice cu care ne confruntăm în acest domeniu. Apoi, cred că există o altă urgență din perspectiva pieței comune, pieței interne. Am văzut în ultimul an că, de exemplu, companii uh, care operează în Uniunea Europeană și care sunt vinovate de mituirea unor oficiali din afara Uniunii Europene sunt uh, uh, tratate în mod foarte inegal. De exemplu, țara mea, Olanda, nu dă prioritate uh, acuzării multinaționalelor care uh, mituiesc astfel de oficiali străini. Uh, știu că Shell, de exemplu, a fost uh, scuturată zdravă de autoritățile americane, dar nu de cele olandeze. Uh, la fel, uh, Philips uh, în Polonia a fost uh, acționată în justiție pentru că a mituit funcționarii din spitale. Guvernul olandez a spus că nu știa mare lucru despre asta și n-a făcut mare lucru. Așadar, pentru oferirea unor condiții egale pe piața unică, cred că nu putem lăsa lucrurile să mai treneze încă doi ani. Mă bucur să anunț, domnule președinte, cu permisiunea noastră, două evenimente care sunt extrem de relevante. Voi găzdui o masă rotundă pe 22 septembrie împreună cu organizația Transparency International în legătură cu un aspect foarte important pe care l-ați menționat, adică Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției și cred că doamna comisar Malmström ar trebui să aibă autoritatea în cadrul Comisiei de a impune uh, concluziile uh, analizelor serviciilor Comisiei în legătură cu modul în care Uniunea Europeană respectă principiile anticorupție. Și nu putem să ne mai permitem să întârziem. Al doilea eveniment va fi în noiembrie, nu s-a stabilit încă data exactă. Uh, în colaborare cu comisiile DEVE și AFET, va fi o misiune în delta Nigerului, în Nigeria așadar, ca să putem avea o perspectivă multidisciplinară din perspectiva politicilor de dezvoltare, dar și al politicilor libe, ca să vedem ce fac acolo companiile petroliere și ce rol joacă corupția în activitățile lor și uh, ce fac autoritățile naționale și ce responsabilități au pentru uh, urmărirea acestor activități ilegale. Și vreau să menționez aici excelenta inițiativa Comisiei Europene de a obține mai multă claritate și transparență în ce privește industriile extractive și cer o abordare cuprinzătoare din acest punct de vedere. Cred că LIBE, Comisia LIBE și doamna comisar Malmström ar trebui să fie mai implicate în acest tip de exercițiu. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum doamna Ana Gomes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru ceea ce a făcut și pentru propunerea pe care ne-a prezentat-o. Și aș vrea să revin la comentariul făcut de domnul De Jong. Într-adevăr, 2013 e destul de departe și ținând cont de faptul că această temă este una foarte complexă și ținând cont de faptul că Comisia trebuie să uh, recopileze informații pentru a prezenta raportul, e absolut logic să avem rapoarte intermediare și acesta ar trebui să se centreze pe anumite aspecte mai concrete, cum ar fi, de exemplu, achizițiile publice, sectorul privat și așa mai departe. Aș vrea de asemenea să spun că această temă este esențială și comisia noastră, Comisia Libe, are un rol important de jucat. În plus, ea are legătură foarte mare cu criza în care ne aflăm acum, o criză a corupției de asemenea corupție, a procedurilor și a practicilor incorrecte. Aici s-a făcut referință la mai multe exemple, s-a făcut referință și la țara mea, la Portugalia, însă se include aici și cazul Greciei. Însă trebuie să avem grijă, pentru că nu e vorba aici doar de exemple care să afecteze doar acele țări care au programe de intervenții sau de ajustare programe care susțin datoriile suverane. Aceste tendințe de corupție pe care le-am constatat în țări precum Grecia, Portugalia sau Irlanda, pentru a urma exemplele date mai devreme, sunt exemple care implică și companii din alte state membre. Deci vorbim de corupție și în alte state membre. De exemplu, în Portugalia a existat un caz foarte cunoscut uh, de uh, tranzacții cu submarine în care a fost implicată o companie germană. Iată de ce e vorba de un fenomen intraeuropean. Aceasta în afară de dimensiunea externă pe care o are de asemenea, așa cum a arătat și domnul De Jong. Dânsul s-a referit la țări terțe, țări cu care Uniunea Europeană are relații. Și cred că în acest sens comisia noastră și acest raport poate aduce contribuții foarte importante pentru a putea ține cont de paradisurile fiscale de acele jurisdicții offshore pentru că n-ar trebui să ne facem iluzii. Nu putem niciodată lupta împotriva corupției în mod eficient dacă cei care ne guvernează nu exercită un control efectiv asupra acestor paradisuri fiscale. Și acest lucru nu se întâmplă deocamdată sau se întâmplă în mod sporadic, în mod bilateral. De exemplu, Germania a semnat recent un acord cu Elveția un acord în care se arată că acele companii care au capital în Elveția trebuie să plătească impozite. Deci este un lucru posibil, factibil, însă acest lucru ar trebui să se extindă în întreaga Uniune Europeană. Și nu ne putem gândi doar la Uniunea Europeană, ar trebui să ne gândim și la alte țări, țări terțe sau țări unde există astfel de paradisuri fiscale. Și încă un comentariu. Convenția Națiunilor Unite, Convenția UNTAD, este esențială. Există însă foarte multă controverse în ceea ce privește implementarea acestei convenții, în ceea ce privește, de exemplu, îmbogățirea ilicită. Acest aspect este foarte important pentru a putea lupta împotriva corupției. Și, pe de altă parte, există și problema informatorilor. De exemplu, în țara mea Există o companie britanică care profită de legislația portugheză și a denunțat prin aceasta mai multe persoane. Și există și cooperarea între diversele instituții europene pentru a lupta împotriva corupției, un lucru care nu se realizează deloc bine în ciuda tuturor acordurilor pe care le avem. Și în cazul specific a țării mele, al Portugaliei, lucrurile sunt foarte clare. De exemplu, în cadrul tranzacției cu submarine, după o serie de anchete care s-au făcut pe marginea acestui caz, în cadrul companiilor germiane, germane, Procuratura portugheză a așteptat 2 ani de zile pentru a utiliza până la urmă documentele pe care le-au primit din Germania, un lucru care nu poate fi acceptat. E o situație foarte gravă și dacă dorim într-adevăr să luptăm împotriva corupției, trebuie să reușim să facem mai bine. Sper ca și Comisia să țină cont de acest lucru și noi vom face ce vom putea. Doamna Gomes, vreau să vă reamintesc, pentru că am început să prezidez această ședință, în primul rând V-am uh, spus bun venit aici din nou, în al doilea rând am condamnat masacrul de la Oslo și în al treilea rând v-am reamintit că avem un vot programat la ora 10.45. Trebuie să fim foarte atenți pentru că există membri care vin special la acea oră, la 10.45, din alte părți, de la alte ședințe pe care le au, tocmai pentru a participa la vot. Deci e foarte important să fim, să respectăm acest uh, program pe care l-am stabilit. Deci la 10.45 să avem votul. Așa că vă rog să țineți cont de acest lucru și să utilizați cu grijă timpul pe care îl aveți la dispoziție. Am o listă destul de lungă de membri care doresc să ia cuvântul, așa că v-aș ruga să fiți cât mai concinși cu putință. Domnul Kirchhoff. Thank you, Chairman. Um, I'm Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte interesat de propunerile Comisiei pentru că mi se pare că în acest domeniu ar trebui să avem o situație de toleranță zero. Noi, membrii Parlamentului European, avem propriile reguli și mă bucur că acestea au fost uh, întărite în ce privește activitățile noastre și aici ar trebui să începem la propriul nostru loc de muncă și cu reprezentanții aleși când te ocupi de o problemă cu problemele comisiilor, mă tem că, din păcate, uh, corupția există în multe țări europene. Unele țări au adoptat legislație. În Marea Britanie, de exemplu, tocmai s-a adoptat uh, uh, legea privind mita, privind mita dată companiilor de companii în străinătate. Asta este un lucru necesar de făcut, deși cred că situația noastră și istoria noastră în ce privește relațiile comerciale este una mai bună, totuși o astfel de lege a fost necesară. Nu știu ce progrese s-au făcut în ultimii zece ani, din păcate cred că nu prea multe. Comisia spune în raportul său că nu e vorba de o lipsă de instrumente în primul rând, ci de implementarea celor uh, deja existente și uh, a legislației naționale și internaționale. Deci e nevoie, domnule președinte, de voință politică pentru a aborda aceste probleme. Un documentar la televiziunea olandeză uh, numit Noua Mafie mi s-a părut absolut uh, șocant. Arăta cum uh, fondurile europene pentru renovarea unui sistem de canalizare din Bulgaria au fost folosite pentru alte scopuri. Este absolut inacceptabil așa ceva și Comisia trebuie să uh, se ocupe de asta. Și asta nu se poate face doar pe baza unor noi propuneri, ci și pe baza vigilenței și a unui, uh, unei atitudini mai grijulii. În fine, corupția are o definiție clară și, clară și eu sunt uh, avocat și mai sunt și alți avocați aici, cu toții știm exact care e definiția corupției. Dar să nu uităm de activitățile care nu intră în uh, cadrul acestei definiții, de fapt. Sunt unele lucruri, știți foarte bine cu toții, sunt anumite lucruri care nu sunt ok în relațiile dintre instituțiile europene, mai ales când vine vorba de banii pe care îi cheltuim. Când e o chestiune de acest, de acest gen care nu e în regulă, atunci toată lumea ar trebui să examineze cu atenție aceste chestiuni și să nu ajungem într-o situație de corupție care trebuie rezolvată prin reguli draconice. Așadar, toleranță zero a comportamentului inacceptabil și Comisia trebuie să fie în gardă, așa cum trebuie să fim și noi aici în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Renate Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că... Cred că este o idee bună să lucrăm pe anticorupție și salut comunicarea Comisiei, deși, desigur, am și o serie de comentarii. Văd că um, mai mult decât orice, Comisia a încercat să se concentreze pe uh, emiterea unui raport uriaș care evaluează starea de fapt în toate statele membre. Dar apoi întrebarea care se pune este, în regulă, de ce avem nevoie de un uh, raport? pentru că la sfârșitul acestui raport trebuie să menționez niște acțiuni suplimentare de combatere a corupției. Din acest punct de vedere, mi se pare că e mai mult o evaluare și eu aș vrea să se concentreze mai mult pe ce dorește să realizeze prin intermediul acestui raport și ce dorește să facă în viitor, care vor fi următorii pași. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor spuse de domnul Kirchhoff, dar nu sunt de acord cu faptul că noi, în Uniunea Europeană, ne-am în, uh, înăsprit regulile. Nu sunt sigură că e adevărat, ca să fiu sincer. Primul pas de combatere a corupției este transparența și când vine vorba de transparență, nu prea văd multă transparență în Uniunea Europeană și nici în Parlamentul ăsta, ca să nu fim ipocriți. Și haideți să admitem care sunt regulile care ne se aplică nouă înșine. Recent am avut un scandal cu unii colegi care au fost într-un fel mituiți de un ziar, de un ziarist care se pretindea să că e un lobist. Oricum, e adevărat acest lucru că oameni care au o funcție publică, cum este cea de uh, eurodeputat sau de membru al Parlamentului Național, Eh, și mai au și venituri pentru că sunt membri ai consiliilor în diferite companii, e bine, asta va continua să fie o sursă cel puțin de întrebări dacă e sau nu ceva în neregulă. Așa cum a spus domnul Kirchhoff. Poate nu corupție, dar oricum ceva care nu e în regulă. Și atunci, unde e transparența? Haideți să, să vedem măcar că dacă se întâmplă astfel de situații în timpul mandatului nostru. Dacă nu facem acest lucru, atunci întotdeauna o să avem standarde duble. Asta este părerea mea. Comisia menționează instrumentele existente, uh, instrumentele de luptă împotriva corupției în sectorul privat și nu s-a referit decât foarte puțin la corupția politică. Eu cred că cel puțin în aceste momente cetățenii europeni trebuie să vadă că suntem foarte duri în ce privește corupția în sfera politică. Și cred că putem să ne gândim și la reguli similare privind finanțarea partidelor politice și cheltuirea banilor în campaniile electorale, dacă vrem într-adevăr să arătăm că suntem onești și că luptăm împotriva corupției. Și un alt lucru în ce privește politicile de achiziții publice în Uniunea Europeană în acest moment sunt foarte slabe și cel puțin în acest sector sunt sigur că putem, sunt sigur că putem avea reguli mai dure. Mulțumesc. Monica Macovei. Mulțumesc, domnul Macovei. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș putea susține o politică împotriva corupției la nivelul Uniunii Europene, și este pentru prima oară când încercăm să facem acest lucru, pentru că până acum această chestiune era de competența statelor membre. Chiar dacă mi-aș fi dorit, e adevărat, un mecanism mai puternic, cred că este un punct de plecare bun. Aș vrea de asemenea să reamintesc importanța măsurilor anticorupție Corupția ne costă bani, subminează statul de drept și duce la proasta utilizare a fondurilor europene care sunt plătite de contribuabil, distorsionează piața și, ținând cont de criza actuală, aceasta face ca uh, recuperarea economică să fie întârziată. Deci avem motive foarte puternice pentru a fi împotriva corupției și pentru a lucra la nivelul Uniunii în acest sens. Aș vrea de asemenea să mulțumesc colegilor din Parlament care au lucrat la această politică comună a Uniunii. E un lucru pe care l-am cerut în declarația scrisă adoptată de către Parlament și am dorit de asemenea un mecanism de monitorizare la nivelul UE. Un ultim comentariu. Mecanismul de raportare care este pregătit de către Comisie se va referi în special la anumite chestiuni concrete și nu la ansamblul acestora. Cred că ar trebui să se centreze în special asupra implementării legilor anticorupție. Am auzit că în anumite state membre există legi bune, însă în altele nu, dar problema principală este implementarea acestora și de asemenea existența sancțiunilor, implementarea lor și uh, exemple cum ar fi de exemplu confiscarea. Mă opresc aici, susțin ceea ce s-a propus și aștept să lucrăm cu Comisia și cu colegii pe marginea acestui dosar. Mulțumesc. Doamna Latford, mulțumesc, domnule președinte. Toți cei care au luat cuvântul până acum au făcut comentarii foarte interesante. Din păcate, nu avem niciun comentariu din partea Consiliului. Este vorba și de un comentariu care a fost făcut de comisie. Există o lipsă de voință politică din partea statelor membre pentru a rezolva această problemă care, așa cum spunea și doamna Macovei, nu face decât să submineze statul de drept, economia și, într-adevăr, până și drepturile omului, pentru că afectează, până la urmă, drepturile individului. Avem o imagine foarte clară din partea Comisiei și anume o implementare foarte proastă a deciziei cadru a UE, care a fost dată în urmă cu câțiva ani, și de asemenea a Convenției Europene și Internaționale. Și deși aș dori să fiu de acord cu uh, Timothy Kerkhoff, care dorește să extindă uh, legea împotriva mitei, uh, Trebuie să recunosc că Marea Britanie este unul dintre cele șapte state care nu a ratificat convenția um, în ceea ce privește legislația civilă împotriva corupției. Cred că și doamna Weber s-a referit la această problemă și la problemele pe care noi, deputații, le-am avut aici. Ținând cont însă de costul ridicat al corupției, cred că este de neînțeles această lipsă de voință politică cu care ne-am confruntat până acum. Timothy spunea, oratoarea uh, nu mai are microfon, Timothy spunea acest lucru și într-adevăr e surprinzător și e păcat că până acum Consiliul nu a venit cu o declarație foarte clară de intenții pe care să o avem și în care să ni se spună că cele 27 de state membre își vor lua angajament în acest sens și în sfârșit vom putea pune capăt acestei probleme. Există chestiuni foarte delicate la care trebuie să fim foarte atenți și uh, eu una cred că nu poate exista o încredere reciprocă între autoritățile uh, Uh, naționale dacă există astfel de bănuieli de corupție. Și indiferent ce facem și ce legislație adoptăm, până la urmă totul depinde de această încredere reciprocă. Și tribunalele noastre depind de acest lucru și Curtea Europeană de Justiție a recunoscut acest lucru iar sistemul actual nu poate funcționa dacă există această corupție endemică. În al doilea rând, așa cum a arătat și Comisia, corupția merge mână în mână cu crima organizată și cu traficul de persoane, acesta fiind un exemplu foarte clar al felului în care se mituiesc vameșii și, și poliția de frontieră. Deci este o problemă uriașă pentru noi toți și sper ca și Consiliul să acorde importanța cuvenită acestui dosar și să spună măcar o dată, iată, susținem un mecanism de raportare la nivelul Uniunii Europene, nu vom avea uh, cereri false și nu vom putea spune că nu mă interesează ce se întâmplă în alt stat membru, aceste, acestea nu pot fi justificări pentru a nu lua măsuri în acest sens. Pentru că, până la urmă, tot ce putem face e bun pentru a spori încrederea reciprocă între statele membre. Și dacă nu facem acest lucru, atunci vom pune sub semnul întrebării încrederea reciprocă, care este principiul de bază al legislației noastre. Mulțumesc, domnul Albrecht, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. După cum știți, verzii au cerut întotdeauna o implementare mai bună a legislației anticorupție și cred că a sosit momentul să facem acest lucru pentru că avem un grup transversal care să stabilească prioritățile de luptă împotriva corupției. Așa cum am auzit mai devreme, corupția subminează principiul democrației și al statului de drept și dacă aceasta nu este o primă prioritate pentru noi, atunci nu putem uh, lua măsurile necesare nici în alte domenii. Deci, cred că este o chestiune foarte urgentă și sunt de acord cu domnul De Jong, care spunea că trebuie să mergem mai departe, mai repede decât s-a propus. Cred că acest lucru ar fi foarte util dacă am putea începe chiar acum pentru o mai bună implementare a legislației. E vorba aici și de stabilirea priorităților pentru sectorul JAI. Cred că fiecare sector are propriile sale priorități în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Deci, spuneam, e vorba și de stabilirea priorităților, a vedea unde se alocă resurse pentru a adăuga noi măsuri și instrumente. Însă, așa cum spunea domnul Kerkov, nu e vorba aici doar de stabilirea de noi măsuri, ci în special de implementarea regulilor existente. Și aș vrea să întreb în mod mai concret care ar fi măsurile propuse și instrumentele care ar putea duce la o mai bună implementare în statele membre a acestei legislații. Și aș dori să avem niște uh, cuvinte mai clare din partea Consiliului în ceea ce privește măsurile propuse, pentru că este o chestiune foarte urgentă și ar trebui să începem chiar acum să nu mai așteptăm. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Bineînțeles că sunt de acord cu majoritatea comentariilor care au fost făcute în această dezbatere. În primul rând, aș vrea să felicit uh, Comisia și pe doamna comisar Malmström pentru această inițiativă. Bineînțeles că această temă este oarecum dificilă. Vedem că anumite state sunt reticente și nu doresc să ratifice anumite convenții internaționale care dau dovadă de o minimă voință politică. Avem trei state care n-au semnat Convenția Consiliului Europei împotriva corupției, 12 din cele 27 de state membre care n-au semnat protocolul adițional, 7 care n-au semnat Convenția Civilă, 3 care n-au semnat Convenția Națiunilor Unite, 7 care n-au semnat Convenția OCDE. Deci trebuie să recunoaștem că prima noastră problemă este aceea de lipsă de voință politică. Trebuie să o recunoaștem cu claritate. Deci sunt absolut de acord cu Sara. Cred că a sosit momentul ca într-o chestiune atât de importantă, Consiliul să se pronunțe. Nu se poate să nu profite de această ocazie și să nu încerce să uh, facă progrese politice în cadrul acestui dosar. Bineînțeles că raportul este foarte important important pentru că are un efect uh, dinamic care antrenează alte măsuri și, uh, de asemenea, pentru că numește statele unde lucrurile nu funcționează bine. Deci un efect politic. Acum, foarte pe scurt, cred că ar fi interesant să avem o listă exhaustivă din partea Comisiei pentru a vedea care sunt cele mai bune practici existente în diversele state membre. Doamna Weber a vorbit despre finanțarea publică a partidelor politice. Eu pot să spun aici că de când există acea interdicție de uh, a face cadouri partidelor politice și grupurilor politice. Aceasta a dus la diminuarea resurselor pentru campaniile electorale și rezultatele se pot vedea în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Se vedea foarte clar că acesta era un adevărat, o adevărată sursă de corupție. Deci acesta este un subiect important, așa cum este și conceptul de compatibilitate între funcția privată și cea publică. Acest lucru a fost prezentat de doamna Weber, problema contabilității între activitatea parlamentară și activitatea în sectorul privat. Eu unul aș fi foarte prudent în această privință. Cred că ar trebui să fim foarte prudenți când abordăm astfel de chestiuni, pentru că ele nu sunt deloc ușoare. Și dacă vorbim despre bune practici, și am să închei aici, domnule președinte, s-a vorbit despre politică și obligația pentru politicieni și de asemenea pentru factorii de decizie, pentru funcționari, de a face o declarație de patrimoniu anuală, o declarație a averii. Toate acestea sunt elemente foarte importante. Bineînțeles, dacă la capătul acestui dosar ar trebui ca Comisia să vină cu recomandări concrete care să fie implementate de statele membre. Altfel n-ar avea niciun sens. Iată deci la ce trebuie să, ajungă, să ajungem în urma acestei dezbateri. Și un ultim comentariu. Aș vrea să știu cu precizie cum putem implica societatea civilă în acest proces și ce înțelegem prin societate civilă. Care ar fi rolul mass media în acest sens? Pentru că Uh, n-ar mai trebui să permitem ca acesta să devină un instrument uh, antipolitic uh, de natură primară. Pentru că acest, această tendință antipolitică poate fi alimentată în acest fel și nu ne dorim așa ceva. Mulțumesc, domnul Bronx. Uh, Mulțumesc. Corupția este unul din conceptele care invită la o condamnare universală paradoxală și suntem totdeauna uh, tentați să vorbim în favoarea oricărei măsuri destinate să combată uh, corupția. Dar trebuie să ne întrebăm de ce uh, Comisia va fi mai uh, nimerită să abordeze problemele decât statele naționale la nivelul statelor naționale este poate eh, mai ușor de prevenit corupția. Dacă eșuăm, eh, înseamnă că e ceva în regulă cu guvernul respectiv. Al doilea lucru, cât vor costa aceste măsuri? Comisia a subliniat că nu e nevoie de noi legislații, dar eu bănuiesc că recomandările Comisiei vor consta tocmai în asta și bănuiesc că acest pachet eh, va conține Uh, un paragraf care va determina o creștere mare a cheltuielilor Uniunii. Mulțumim. Mai sunt alte nume pe listă. Unii dintre cei care au ridicat mâna însă nu se află în sală, nu mai sunt aici. De aceea, poate să revenim la reprezentantul Comisiei sau la reprezentantul Consiliului pentru un cuvânt de încheiere. Aveți cuvântul, mai întâi Consiliul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă asigur că Ministerul eh, nostru de interne și administrație va fi uh, fericit să vă spună în timpul plenarei uh, din 14 septembrie uh, la ce măsuri ne gândim. Mulțumim pentru concizie, Comisia pentru un cuvânt final. Mulțumesc, a fost uh, pentru noi o mare satisfacție să uh, auzim cuvintele de sprijin și de apreciere pentru munca Comisiei în această dezbatere. Dați-mi voie uh, să vă spun un singur uh, lucru privitoare la timing. Deci noi în uh, Comisie am dorit să venim cu o propunere cât mai curând, dar este clar că raportul nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a genera voință politică mai multă, pentru a promova uh, bunele practici. Uh, este un instrument pentru a Uh, aduna aceste recomandări și idei bune care există în uh, diverse rapoarte și care trebuie puse în lumină uh, în ceea ce noi sperăm să fie un instrument cu mare influență. Dar Sigur, pe lângă expresia sprijinului, există și mult scepticism, s-au făcut multe rapoarte până acum și noi privim cu multă seriozitate acest lucru. Acest raport va trebui să demonstreze tuturor că poate produce valoare adăugată. Pentru a realiza asta, trebuie să facem o muncă bine pregătită, o evaluare realistă a ceea ce se poate face și când Credem că este foarte important uh, nu numai uh, produsul final, ci și procesul care duce la realizarea raportului uh, am început în ultima parte a anului și în anul care urmează intenționăm să avem diverse întâlniri de consultări poate în diverse locații din Uniune Eh, și eh, vom conta foarte mult pe activitățile organizate de Parlamentul European pentru a ridica acest drapel al luptei anticorupție eh, și să vedem împreună ce e de făcut. Nu putem însă să ne asumăm riscul de a nu face un asemenea raport care să-și demonstreze valoarea și calitatea. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cum am spus, eh, revenim la ordinea de zi pentru a anticipa eh, dezbaterea privitoare la punctul numărul 5. Trecem la punctul 7. Condițiile de intrare și uh, rezidență uh, în scopul muncii temporare. Raportor Claude Moraes care acum uh, ia cuvântul pentru a deschide o dezbatere. Nu uitați că avem un număr mare de amendamente, 217 amendamente uh, au fost depuse, uh, avem și comitete asociate care trebuie să-și prezinte avizul. Să-l ascultăm mai întâi pe domnul Moraes, apoi vom auzi reprezentantul Comisiei și al președinției uh, poloneze, urmate de o discuție scurtă, astfel încât la 10.30 să putem uh, termina. Uh, domnul Moraes, mulțumesc. Eu am înțeles că la zece jumătate se, se votează, voi fi cât se poate de concis. Voi dori să amintesc colegilor că am avut o serie de discuții înainte de vacanța de vară și sunt foarte uh, recunoscător, în special raportorilor din umbră, pentru discuțiile de la începutul verii, care uh, au ajutat mult la clarificarea amendamentelor. Uh, domnul Argentini Carco Ernst, cele 217 amendamente pe care uh, uh, le-a amintit președinte, dar mai sunt și 137 propuse de un alt comitet. Așa că trebuie să privim lucrurile în ansamblu. În esență, numărul de amendamente reflectă două lucruri. Pe de o parte, propunerea în forma ei esențială uh, este, privește un concept destul de îngust, adică să împiedice exploatarea uh, muncitorilor sezonieri și <clears throat> să uh, trateze ceea ce este deja o formă de migrație, pe de o parte. Pe de altă parte, în contextul pieții muncii în Uniunea Europeană, aceste chestiuni sunt foarte sensibile, pentru că dacă încercăm să stabilizăm orice, oricare din aspectele pieței muncii, să privilegiem uh, orice grup de uh, lucrători, uh, ne izbim de problemele uh, migrației uh, ilegale. Și trebuie să atingem un echilibru între aceste aspecte. Uh, zonele cheie. Am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și v-aș ruga ca la încheierea discuției să uh, spuneți ce putem, uh, când ne putem întâlni săptămâna viitoare. Chestiunile din acest sector uh, asupra cărora medităm. Noi am indicat că domeniul agricultură, horticultură și turism acestea am căzut de acord cu domnul Coferati și există un consens general că ar trebui să ne restrângem la aceste trei sectoare există diverse puncte de vedere uh, în privința felului în care statele membre ar putea să adauge alte domenii, dar în amendamente, în spectrul atât de larg al amendamentelor, uh, se invocă uh, și implicarea partenerilor sociali din statele membre um, punctul meu de vedere este că ar trebui implicați partenerii sociali și Uh, ideea însă este că ei nu trebuie să aibă ultimul cuvânt, de asemenea uh, că ei uh, joacă roluri diferite atâta vreme cât sunt implicați partenerii sociali. Domnul Coferati și cu mine am fost de acord, dar trebuie să mai discutăm asupra acestui punct și să facem o analiză foarte atentă împreună cu raportorii din umbră. În privința razei de acțiune, care este de competentă exclusivă a Comisiei Libe, am uh, indicat că propunerea Comisiei vorbește numai despre uh, uh, resortisanți din state terțe și am indicat că poate că este cazul să ne referim și la uh, cei care sunt rezidenți fără acte în regulă pe teritoriul unor state membre și a căror situație ar trebui reglementată deci să nu ne limităm numai la resortisanții statelor terțe. Trebuie să includem pe acești resortisanți care deja rezidează ilegal pe teritoriul unor state membre am eh, observat că eh, niciunul din raportorii din UE nu a depus amendamente, deci eh, aș dori să știu dacă asta înseamnă că și alți colegi au sentimentul că poziția originală a comisiei este corectă sau um, poate că um, doresc mai multe detalii. În privința uh, Uh, competențelor comune între uh, Comisie Libe și Employment, noi am dorit să uh, întărim definiția cazării locuinței acestor muncitori pentru că Comisia Libe uh, se ocupă de această propunere mai ales uh, plecând de la anumite situații limită privitoare la cazarea decentă a acestor muncitori sezonieri în unele state membre. Printre amendamente uh, vedem unele care, care sprijină tentativele noastre de a defini mai precis condițiile, standardele adecvate de uh, cazare. Poate că este cazul să ne limităm la cele indicate de propunerea uh, comisiei. Uh, uh, a avut loc o audiere a reprezentanților Comisiei de Sănătate dar sigur că um, nu am reușit să aflu ce înseamnă o cazare corespunzătoare, să dăm o definiție mai precisă. În privința competențelor Comisiei Libe, noi uh, am propus să rămânem la perioada de șase luni Uh, ne-au sprijinit uh, PPE-ul. Acum există, cred, uh, un consens destul de larg pentru perioada de 12 luni. În cadrul Consiliului, unele state membre s-au referit la o perioadă mai mare de șase luni, dar este discutabil dacă mai mult de șase luni mai poate fi definit cineva ca muncitor sezonier. Sigur că dacă în Consiliul statele membre vor dori acest lucru, uh, uh, se va face, dar deocamdată consensul privește perioada de șase luni. În privința criteriilor uh, care sunt competente exclusiv a Comisiei Libe, în privința muncitorilor sezonieri există, există amendamente care privesc asigurările de sănătate și contractele, alte amendamente se referă la condițiile de aprobare a cererii de a lucra ca muncitor sezonier și am sentimentul că în privința acestor amendamente ar trebui să discutăm mai îndeaproape cu raportorii din umbră, să vedem dacă nu există deja uh, reglementări la nivelul statelor naționale. Dacă există reglementări pentru zona Schengen similare, cred că asta impune o examinare mai atentă uh, și dacă doresc să facă mai stricte condițiile de aprobare a cererilor. Trebuie să discutăm în uh, detaliu aceste probleme. Uh, este de asemenea vorba de o competență comună a mai multor comisii. Mai sunt un număr de amendamente depuse care privesc muncitorii sezonieri, dar uh, Eh, v-aș ruga să țineți seama de esența propunerii care se referă tocmai la protejarea acestor muncitori și la asigurarea unei stabilități a pieții muncii. Prin urmare, în privința monitorizării și inspecțiilor, eh, eh, să nu producem o victimizare a acestor muncitori și uh, o serie de sancțiuni trebuie prevăzute, uh, ceea ce este foarte logic. Uh, N-am să intru în alte detalii, domnule președinte, pentru că știu că urmează un vot. Nu uh, vreau să devin uh, nepopular uh, împiedicând votul la timp vor mai fi niște întâlniri cu raportorii din umbră pentru a stabili unele detalii, dar uh, aș vrea să spun că înțelegem cât de sensibilă este chestiunea, înțelegem de unde a pornit această propunere și cred că amendamentele ne vor da o șansă să creăm un echilibru între necesitatea de a proteja uh, muncitorii sezonieri și uh, de a stabiliza uh, piața muncii și, pe de altă parte, de a reflecta îngrijorările uh, privitoare la migrația ilegală uh, care poate fi influențată de această propunere. Aici trebuie să căutăm echilibru și împreună cu domnul Coferati și cu Comisia Employment, va trebui să, să, să verificăm rând cu rând textul și uh, de acolo vom pleca din nou mai departe. Mulțumesc! Mulțumim pentru munca depusă și pentru prezentarea făcută. Acesta este un stadiu într-un proces îndelungat de discutare uh, unei inițiative, un proces care continuă, rămâne deschis, uh, trebuie să continuăm să ascultăm și uh, părerea. Uh, aș dori Comisiei și Consiliului. Doamna Diana Schmidt se înscrisese la cuvânt. Doriți să interveniți asupra acestei chestiuni atât de sensibile privitoare eh, la muncitorii sezonieri. Dacă doriți să contribuiți, v-aș ruga însă concis. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, pot eh, fi foarte concis. Aș dori să îi mulțumesc domnului Moraes și Coferati pentru amendamentele depuse. Apreciez și remarcile de ordin general făcute inițial în acest dosar atât de sensibil care se referă la o categorie specifică de uh, muncitori care au nevoie de protecție. Ce a încercat să facă uh, Comisia prezentând această uh, propunere a fost să se ajungă la un text echilibrat a fost o discuție și în interiorul Comisiei pentru realizarea acestui echilibru și s-au exprimat toate aceste îngrijorări care se exprimă și în uh, numărul mare de amendamente care merg în diverse uh, direcții și asta indică cât de greu este să găsim un echilibru și cu siguranță noi putem să încercăm să ajutăm acest proces uh, pentru a se ajunge la un compromis pe aceste texte atât de importante. Uh, mulțumim, deci, pentru uh, ceea ce s-a făcut până acum și uh, să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Aș, mă voi referi pe scurt doar la câteva puncte care trebuie discutate în privința chestiunii dacă se poate face o cerere de pe teritoriul unor state terțe. Cred că Comisia uh, trebuie să se limiteze la uh, faptul că se, faptul uh, principal este că e vorba de muncă sezonieră. Deci întreaga schemă a propunerii comisiei se bazează pe conceptul de muncă temporară, sezonieră. Uh, și poate că va trebui revizuit dacă extindem uh, raza de acțiune a aceste, e, e vorba oare de migrație temporară, atunci uh, aceste chestiuni vor trebui discutate. Definiția uh, avem o definiție uh, a activităților sezoniere și Comisia dorește să uh, asigure în același timp natura cu adevărat sezonieră a unor munci, ținându-se seama de specificitatea diverselor state membre. Așa că definiția muncii sezoniere este legată de uh, chestiunea listei unor sectoare. Și cred că ideea de a implica partenerii sociali în definirea unor sectoare, precizarea unor sectoare, a fost uh, o opțiune pe care n-am făcut-o pentru că tocmai am dorit să uh, dăm oarecare flexibilitate uh, intervenției pe piața muncii din partea unor state membre. Există cereri de a avea o listă mai strictă e foarte important să existe un articol care să asigure, pe de o parte, protecția muncitorilor sezonieri, pe de altă parte, să ținem seama că este uh, necesar să uh, creăm o schemă atractivă pentru ca ea să fie într-adevăr aplicată. Altfel ea nu va fi utilizată. Uh, în privința duratei șederii, uh, uh, Comisia a propus o perioadă maximă de șase luni dintr-un an calendaristic uh, poate această opțiune a fost făcută ținând seama de uh, uh limitele impuse de uh, statele membre. Unele au prevăzute uh, sejururi mai lungi, până la 9 luni și uh, Comisia uh, a dorit să, cu aceste șase luni să realizeze o medie, să spunem așa între diversele state membre. Alte chestiuni importante uh, privesc cazarea muncitorilor sezonieri. Există cereri uh, de a intra poate mai mult în detalii, menționând că uh, există intenția de a da anumite îndrumări privitoare la șederea pe termen mai lung, și poate că acest lucru trebuie menționat. Nu voi intra în uh, detalii privitoare la monitorizare și inspecții. E nevoie de informații și luna viitoare vom lansa un portal privitor la imigrație uh, care va conține și linkuri către diverse site-uri naționale pentru a furniza informații mai specifice fiindcă nu totul este reglementat la nivel uh, de Uniune Europeană, ci există reglementări uh, ale statelor naționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și în numele președinției, doamna Agnieszka Șiva, dacă doriți să contribuiți. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru opiniile primite. Le-am uh, examinat cu mare atenție. Aș vrea să mulțumesc și ambelor, ambilor uh, raportori care s-au întâlnit cu noi și ne-au împărtășit opiniile în ce privește directiva. Uh, în ce privește poziția Consiliului, n-aș vrea să intru în detalii astăzi pentru că prima întâlnire privind subiectul migrației va avea loc pe 13-14 septembrie și după întâlnire Vom oferi informații în ce privește poziția Consiliului în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult. Acum deschidem discuția. Dau cuvântul domnului Coferati, care este implicat în procesul de stabilire a amendamentelor. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, și eu uh, doresc să-i mulțumesc lui Claude Moraes Eh, și eh, celor eh, din celelalte comisii care au participat la această primă par, primă fază a activității. Cum a spus și Claude, este o muncă foarte delicată și foarte angajantă. E vorba de teme pe care în privința cărora lipsa unor reglementări uh, a creat condiții de mare suferință pentru uh, persoanele interesate și o serie de anomalii în raporturile concurențiale dintre întreprinderi. Când, cum se știe, când nu există reguli, uh, concurența, piața sunt alterate. Eh, foarte rapid aș vrea însă să mă refer la câteva din chestiunile care au fost eh, introduse în discuție. Vom aprofunda altă dată. Eh, prima privește câmpul de aplicare, domeniul de aplicare. Îngrijorările în care fac Comisia să afirmă că trebuie implicate în aplicarea acestor uh, reglementări numai persoane din afara Uniunii Europene. Eu însă cred că ar fi util să încercăm să redactăm o normă tranzitorie care să fie aplicabilă doar în prima fază a aplicării directivei, care să dea posibilitatea celor care se află deja în Europa să poată participa uh, la cererea de a desfășura activități sezoniere. Pentru că dacă redac- redactăm cum trebuie o asemenea normă, ea ar putea permite un proces de regularizare care nu se poate repeta însă în timp pentru că asta ar altera domeniul de aplicare al normei, dar într-o primă fază ar putea să se dovedească util. Al doilea lucru, privește identificarea sectoarelor. Eu sunt convins că, e soluția cea mai, că soluția cea mai eficientă ar fi aceea să precizăm foarte rigid în textul directivei aceste sectoare și pe urmă să delegăm statelor membre eventuala formă de flexibilitate. Adăugarea de sectoare, după mine, trebuie făcută printr-un text de lege. Însă e foarte important ca părțile sociale, partenerii sociali, să participe la această identificare a posibilității de flexibilitate într-un raport paritar între ei, deci cei care reprezintă întreprinderile și cei care reprezintă lucrătorii trebuie să aibă o posibilitate egală de a influența legea națională care eventual ar introduce un, o derogare uh, față de normă. Uh, redactând, uh, deci, în mod corespunzător, uh, precizând cum trebuie echilibrate aceste funcții, nu este un lucru simplu, pentru că în fiecare stat membru există o situație diferită. Uh, și nu e ușor să găsim un punct comun, însă cred că structura uh, acestei obligații uh, de a uh, se ajunge la un consens între subiecții interesați la nivelul statelor membre ar fi eficace. Ultima observație se privește durata uh, sejurului. Este Eh, o temă a Comisiei Libe, dar am vorbit și noi despre asta. Cred că este bună soluția eh, propusă eh, și anume șase luni din 12. Aș dori să observ că cei care insistă pentru a avea o perioadă mai lungă, adică cer 9 luni, face acest lucru pentru că, de fapt, uneori inconștient, alteori intenționat, are tendința să denatureze funcția acestui instrument. Există unele munci sezoniere care nu se încheie într într-un an solar. Cazul clasic este, de pildă, al activităților turistice de pe, din perioada de iarnă. Sigur că dacă ne gândim la agricultură, atunci sau horticultură, atunci, evident, uh, recoltarea se face vara sau primăvara și se încheie în anul calendaristic activitățile turistice, însă uh, trec în anul următor și atunci este mai bine să avem o uh, anumită flexibilitate în determinarea acestei perioade de 12 luni, dar să menținem durata reală de 6 luni mi se pare că aici am putea obține consens uh, și uh, sigur că ar fi uh, de preferat acea variantă. Nu ne opunem la propunerea comisiei, dar dorim să găsim soluția cea mai eficace. Oricum, mulțumim pentru contribuție și pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Papadopoulou. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Trebuie să spun că e o întrebare de bun simț și o problemă de bun simț. Trebuie să ajungem la un echilibru aici, să avem abordare cât mai cuprinzătoare. Și din moment ce discuțiile încă nu s-au încheiat pe această chestiune, Cred că avizul uh, nostru uh, și al doilea aviz din partea Comisiei FEM trebuie să fie luate uh, în considerare în mod serios. Într-adevăr, trebuie să indicăm acordul nostru față de toate preocupările ridicate de domnul Claude Moraes și de Serge de asemenea și uh, aș vrea să spun că acesta este un, un lucru care trebuie făcut, va trebui făcut la nivelul Uniunii Europene. Mulți eh, lucrători sunt femei și adesea ele se confruntă cu uh, provocări suplimentare. Adesea e vorba de exploatarea muncitorilor sezonieri în ce privește uh, salariul, cazarea, care este adesea inadecvată și, evident, adesea ele se confruntă cu multe probleme în ce privește uh, Uh, graviditatea sau uh, nevoia de a-și crește copiii, uh, ca să nu mai vorbim de cazuri de hărțuire sexuală sau de exploatare sexuală. Acestea sunt probleme specifice femeilor, a lucrătorilor femei și în uh, Comisia FEM credem că aceste considerații trebuie uh, luate în seamă de asemenea și atât din punct de vedere al finanțării, cât și din punct de vedere al accesului la informație. Trebuie să oferim asistență femeilor care sunt muncitori sezonieri, uh, multe dintre ele pot să fie analfabete sau poate să nu știe ce drepturi au. Așadar, credem că accesul la informație este crucial pentru uh, femei. În ce privește mecanismele de observare și monitorizare. Credem că acestea trebuie stabilite într-un astfel de mod, trebuie create într-un astfel de mod încât atunci când femeile sunt victime ale exploatării, ele să nu se teamă să-și ceară drepturile, pentru că dacă ele au acces la informație, vor ști cum ar trebui să fie raportate aceste cazuri de exploatare. Mulțumesc acum domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în grecește ca să fiu mai uh, precis și mai rapid. Mulțumesc așadar. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului Claude Moraes pentru o, avizul său excelent și pentru cooperarea excepțională pe care am avut-o până acum și de asemenea aș vrea să-i mulțumesc și domnului Conferati uh, tot pentru buna cooperare. Am avut o serie de discuții deja cu raportorii și raportorii din umbră și trebuie să spun că încă de la început, în ce privește PPE-ul, noi am avut uh, o direcție foarte clară și am spus foarte clar că această problemă a muncitorilor sezonieri este una extrem de serioasă și credem că toată lumea trebuie să fie angajată în rezolvarea ei. Uh, și cred că înțelegem cu toții că sunt cazuri clare de exploatare, cazuri cu, pe care trebuie să le abordăm imediat pentru a opri acest fenomen și cred că tot acest lucru trebuie să se producă într-un cadru echilibrat, astfel încât să putem uh, realiza protecție, să putem oferi protecție acestor oameni și Uh, să ne asigurăm că statele membre respectă legislația. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poziția noastră trebuie să fie următoarea. Trebuie să evităm uh, orice tip de abuz asupra acestor persoane în viitor și de aceea suntem de acord cu abordarea Comisiei în ce privește ideea ca această directivă să se aplice numai unor uh, cetățeni ai unor țări terțe care vin uh, în Uniunea Europeană pentru a lucra. Știu că mulți colegi au ridicat problema celor care se află deja în Europa, celor care rezidează legal în Europa și care din cauza șomajului, din cauza crizei financiare, vor să lucreze ca muncitori sezonieri și mulți colegi au spus că ar trebui să încercăm să rezolvăm și problemele acelor uh, lucrători. Sigur că înțeleg această preocupare, dar aș vrea să spun foarte clar că în ce privește pe rezidenții legali din Uniunea Europeană, deja există un cadru juridic care acoperă multe dintre uh, preocupările lor. De exemplu, este foarte dificil pentru cineva care are un permis de rezidență temporar în uh, una din țările europene să meargă într-o altă țară mai mult de trei luni, din cauza prevederilor codului Schengen. Cum spuneam, dacă vrem să avem acest tip de aranjament pentru uh, lucrătorii sezonieri, trebuie să ne uităm și la codul Schengen în special uh, începește situația persoanelor care sunt rezidenți de multă vreme în Uniunea Europeană. Există anumite prevederi uh, care le limitează dreptul de a munci și de a călători într-un alt stat membru. La fel, uh, solicitanții de azil, dacă vă amintiți, înainte de vară am avut o discuție în această comisie în legătură cu condițiile de admitere și procedurile de conferire a azilului pentru acești oameni Știm cât de, uh, de complicat și de complex este pachetul uh, privind uh, solicitanții de azil. Haideți să nu amestecăm lucrurile și să nu complicăm lucrurile. Să avem uh, aranjamente separate în cadrul pachetului privind azilul și să nu confundăm cu pachetul privind muncitorii sezonieri. Vreau să exprim foarte clar poziția noastră. Nu numai că vrem să păstrăm prevederile și poziția Comisiei, uh, Comisia, poziția noastră este cea care este, pentru că noi considerăm că ar trebui să ne concentrăm pe această problemă acum și uh, dacă vor fi ramificații către alte legi, atunci să ne ocupăm de acele ramificații în alte acte legislative suntem de acord că ar trebui să existe o preferință și de fapt am și făcut un amendament care spune chiar asta, că ar trebui să existe o preferință întâi uh, pentru angajații, pentru lucrătorii care deja sunt rezidenți legali în Uniunea Europeană, fie că e vorba de cetățeni sau ai unor țări europene sau cetățenii unor țări terțe. În ce privește lucrătorii ilegali sau fără documente, a spune următoarele să zicem că aveți cineva care a, pe cineva care a venit într-o țară europeană în mod ilegal. Dacă le dăm posibilitatea, se vor întoarce acasă sau uh, își vor legaliza situația o anumită perioadă de timp, după care se vor întoarce la starea de ilegalitate pe care au avut-o inițial când, uh, sau, când au venit în Europa. Dacă facem asta ce mesaj trimitem uh, oamenilor, uh, publicului în ce privește migrația ilegală? Deci dacă cineva care a venit ilegal și știu că mesajele astea sunt foarte importante, uh, sunt cruciale pentru oamenii care vin din Africa de Nord, Siria și alte părți ale țării, țărilor care acum sunt în criză. Deci, ce mesaj transmitem? Duceți-vă acolo, e o posibilitate să vă descurcați Știm că s-a abuzat foarte mult acest sistem de acordare a azilului și oameni care n-au niciun drept la azil în mod uh, normal vin totuși în Europa, cer azil, reușesc să se strecoare prin uh, unele uh, uh, găuri ale sistemului și să rămână în Europa. Deci care e mesajul pe care îl transmitem acestor oameni? Mă îngrijorează faptul că în încercarea de a uh, rezolva problema unui uh, număr mic de angajați, angajații temporari, vom crea o mare problemă și care va duce la legalizarea multor uh, lucrători fără documente și care nu sunt doar lucrători sezonieri, ci lucrători care intră în alte categorii mult mai complexe. Așadar, ce vreau să spun este că amendamentele noastre, ca și amendamentele altor oameni, merg în această direcție sugerată de raportor și anume de a asigura protecție lucrătorilor sezonieri. Cu siguranță înțelegem problemele, vrem să creștem gradul de conștientizare a acestor probleme și cu siguranță vrem să stabilim un cadru uh, care să fie acceptabil pentru statele membre, așa cum a spus Comisia. Așteptăm cu mare interes comentariile colegilor și discuțiilor de, discuțiile de săptămâna viitoare și uh, sper că va fi posibil să cădem cu toții de acord asupra unui set de condiții pentru toată lumea. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Să revenim la motivul pentru care cerem reguli în ce privește muncitorii sezonieri. După părerea verzilor, e nevoie să reglementăm munca sezonieră și, din păcate, știm că această muncă se face într-un mod foarte deplorabil și de către persoane care au statut ilegal uneori. Europa trebuie să accepte că suntem un continent al muncitorilor migratori, al unor persoane fără prea multă uh, pregătire și care vin să facă aici munci pe care noi, băștinașii, să zicem așa, nu mai vrem să le facem. Deci trebuie să reglementăm situația și să controlăm și situația la locul de muncă. Doamna Foster și eu însă vom prezenta un amendament privind uh, problema inspecțiilor la locul de muncă. Pentru că ne putem imagina diverse reguli, evident, dar uh, dacă statele membre nu vor face inspecții și nu vor verifica dacă aceste reguli vor fi, uh, se aplică, atunci nu vom avea niciun sistem. Unii oameni spun că vom crea o breșă prin care ilegalii uh, vor, își vor legaliza situația. Eu aș vrea să fie așa, aș vrea să fie posibil ca acești oameni care acum lucrează ilegal aici să poată lucra legal, să poată să-și legalizeze statutul, dar nu așa stau lucrurile să zicem, un uh, imigrant ilegal care vrea să își legalizeze situația, vrea să lucreze pentru șase luni, asta înseamnă că autoritățile vor ști numele, adresa, după care îl vor obliga să plece în țara de origine. Asta înseamnă că dacă verificările sunt organizate corect, Aveți probabil dreptate când spuneți că se va crea o, o breșă în organizarea situației, dar asta se va face numai din vina noastră. Aș vrea să spun că aceasta este o ocazie pentru ca muncitorii legali să poată să-și legalizeze situația, dar credem că va mai dura câțiva ani Uh, până când acest lucru se va întâmpla. Cred că trebuie să creăm un sistem care să asigure uh, faptul că Europa va avea din ce în ce mai puțină nevoie de muncitori ilegali și că aceste activități să poate fi făcute în condiții decente și să permitem oamenilor să-și câștige existența, să-și facă o viață. Uh, din punctul nostru de vedere, acesta trebuie să fie un prim pas uh, într-un efort legislativ mai larg uh, pe problema imigrației, pentru că avem nevoie de foarte multă activitate legislativă în acest domeniu. Nu e vorba doar de lucrătorii sezonieri, uh, e nevoie de mult mai multe activități în comunitățile noastre. Președintele, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că mulți membri au venit acum în sală tocmai pentru că vor să participe la votul care este programat, era programat la 10.45, dar încă mai avem câțiva membri care vor să ia cuvântul. Vă rog să vorbiți pe scurt ca să putem trece la vot, pentru că mai sunt colegi care trebuie să meargă și la alte reuniuni. Doamna Ernst. Da, mulțumesc foarte mult. În ce privește uh, muncitorii sezonieri, lucrătorii sezonieri, Eh, cred că e povestea foarte mult ca acea cu broasca testoasă și cu iepurele. Și acum noi trebuie să, să rezolvăm problema. Situația lor trebuie să se schimbe. Pentru că în eh, cel mai rău caz, această problemă este folosită pentru a scădea salariile eh, și pentru a păstra oamenii în condiții de sclavie aproape. Despre asta e vorba aici. Nu cred că vorbim aici de migrație circulară. Este complet absurd. Sigur că putem uh, face tot felul de teorii, dar nu există uh, așa ceva. Nu există migrație circulară. Acesta este un fenomen minor. Deci când vorbim despre lucrătorii sezonieri, trebuie să decidem ce vrem de fapt. dacă vrem să ne ocupăm de persoanele care se află deja pe teritoriul Uniunii Europene și au spus colegi că aceștia au posibilități de a-și găsi locuri de muncă. Asta nu e adevărat. În Germania au fost și sunt oameni care locuiesc acolo de ani, de zile și nu au cum să muncească, nu, nu reușesc să-și găsească de lucru. Probabil acea situație este și în alte țări. Eu nu pot vorbi însă despre ce știu din Germania. Acești oameni sunt cumva tolerați. Așadar, întrebarea este dacă nu cumva ar fi uh, logic să considerăm Uniunea Europeană ca un teritoriu pentru lucrători sezonieri. Asta ar, ar fi logic pentru mulți oameni care, din motive juridice, și asta e situația în Germania, nu pot să-și reglementeze situația sau poate trebuie să ne mai gândim la asta. Și apoi, încă un lucru. E foarte important pentru noi ca condițiile de lucru să fie clar definite pe baza problemelor uh, care noi considerăm că sunt importante și pe baza Convenției uh, Organizației Internaționale a Muncii privind uh, situația migranților uh, ilegal și să vedem ce convenții și ce elemente juridice pot fi folosite drept bază pentru definirea unor condiții foarte clare. Cred că convenția privind muncitorii uh, migranți este foarte importantă și trebuie uh, ca amendamentele noastre să meargă în direcția eliminării orice, indiscrimin, orice discriminări pe bază de rasă, gen și mai departe. Și asta nu e un lucru ușor nu, și nu sunt sigur că am reușit să facem acest lucru prin formulările pe care le avem în acest moment. De aceea aș face un apel să ne concentrăm pe această problemă. În ce privește definiția muncitorului sezonier, am fost în vacanță în țările baltice și mi s-a spus că uh, muncitorii uh, sezonieri sunt tot timpul acolo toamna și iarna. Uh, deci diferă de la o țară la alta și e foarte dificil să uh, definești uh, dacă e vorba de șase luni sau de o altă perioadă limitată. Nu e foarte clar pentru mine. Am putea spune eventual că depinde definiția de sectorul în care se aplică, sectorul de activitate în care se aplică. Aș vrea să mai discutăm această problemă cu raportorii din umbră. Uh, nu e foarte clar uh, acum modul în care e făcută această definiție. Oricum, ar trebui să avem cerințe foarte stricte în ce privește angajatorul. Avem o serie întreagă de cereri pentru de pretenții de la angajator și asta toate apar sub forma unor amendamente. Taxele care trebuie plătite Mulțumesc, președintele. Trebuie să votăm până la ora 11 fix. Deja suntem în, întârziere cu 15 minute, mai sunt trei membri care s-au înscris să ia cuvântul. Îi rog foarte mult să nu vorbească mai mult de un minut fiecare ca să putem finaliza dezbaterea și să-l ascultăm și pe raportorul Claude Moraes. Domnul Mulder, un minut. Foarte bine, domnule președinte dar ar fi trebuit să faceți asta de la început, uh, nu acum la sfârșit. Apreciez eforturile celor doi coordonatori de a găsi uh, un consens cât mai larg și de a ajunge la uh, un numitor comun în cadrul acestui grup. În ce mă privește, cred că ar trebui să ne restrângem la agricultură și turism Partenerii sociali ar trebui să fie consultați, dar nu ar trebui să aibă cuvântul final. Aici uh, sunt de acord cu Claude Moraes, sunt împotriva promovării ilegalității în Uniunea Europeană și nu ar trebui să dăm o șansă celor care sunt aici ilegal să-și uh, rezolve situația, pentru că asta ar da o impresie greșită. Cazarea ar trebui să respecte, la fel ca și salariile, niște standarde minime în toată Europa și asta mi se pare uh, foarte clar. Contractele ar trebui să includă uh, costul întoarcerii uh, în țara de origine și eu sunt în favoarea uh, restrângerii la perioade, la șase luni. Am respectat un minut, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Mulder, pentru, pentru că ne-ați ajutat. Știți că întotdeauna încerc să fiu flexibil ca președinte. Some strict time limits is because time and time again atunci când stabilesc uh, uh, limite, este pentru că sugestiile mele nu au fost ascultate și pentru că riscăm din nou să dăm greș. Acum are cuvântul domnul Pilcher. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte. E o chestiune sensibilă munca sezonieră și știm că există interesul eh, lucrătorilor, dar și al eh, celor care oferă locurile de muncă și nu aș dori să existe o, o distinție, aș dori să existe o, o distinție clară. Munca sezonieră nu înseamnă că vorbim despre cererile de azir, de uh, legalizarea rezidenților ilegali, lucruri care uh, se poate să se confunde. E vorba de munca sezonieră și aș dori să ne lămurim ce se înțelege prin acest lucru și să ieșim din această confuzie. O observație în ceea ce privește uh, programarea în timp. Trebuie să ne dăm seama de realități, să menținem uh, flexibilitatea. Există muncitori sezonieri care lucrează numai iarna sau numai vara și nu putem vorbi aici de an calendaristic. Uh, trebuie, trebuie înlocuită această expresie cu cea de perioadă de 12 luni. Uh, deci trebuie să ne arătăm flexibili și să ținem seama de cerințele din diversele țări deci nu șase luni ca durată maximă, ci nouă luni. Apoi, uh, respingerea uh, cererilor uh, de către statele membre și aici trebuie să existe oarecare flexibilitate în, în caz de violare repetată a normelor se poate respinge o cerere, dar nu în, atunci când e vorba de un singur episod de violare a legii altă problemă, autorizar, autorizarea unui muncitor de a-și schimba tipul de muncă sau de a prelungi un contract. Mai ales în domeniul hotelier există problema și trebuie să fie posibil o, o asemenea succesiune de evenimente numai dacă Um, patronul a încălcat drepturile lucrătorilor și trebuie să existe aici, aici o garanție, dar uh, nu e sigur că un patron uh, uh, deci nu trebuie să creăm posibilitatea ca patronul să angajeze un muncitor sezonier, apoi să-i spună nu, s-a schimbat situația, anulăm contractul. Trebuie să existe aici niște limite tocmai pentru a se garanta uh, Uh, o planificare bună. Vă mulțumesc! Uh, da, atunci când e vorba de muncitori uh, sezonieri, cum se face publicitatea acestor uh, angajări pe plan local? Pentru că sunt uh, cazuri în care muncitorii, lucrătorii de, din plan local ar fi interesați. Când uh, analizăm Uh, aceste probleme, vedem că uh, lucrătorii sezonieri sunt ținuți în uh, um, situații inacceptabile, dar și șomerii locali nu sunt interesați de ce se folosesc lucrători sezonieri din străinătate atunci când există șomeri pe plan local. De ce? Pentru că e mai ușor să fie exploatați și mulți uh, patroni îi privesc pe lucrători nu ca pe niște uh, ființe umane, ci ca pe niște factori de uh, producție la care se poate uh, renunța. Câți dintre muncitorii sezonieri rămân în locul respectiv după ce le-a expirat contractul? Uh, este un fel de a suplimenta migrația ilegală. Vă mulțumesc. Da, acum să revenim la raportor, la domnul Claude Moraes, pentru a discuta. Nu doresc, domnule președinte, să întârzi votul. Este limpede, deci, că raportorii din umbră au înțeles uh, substanța raportului și este uh, totul uh, foarte clar, lipsit de ambiguități. Uh, pentru mine este, prin urmare, foarte ușor să înțeleg care sunt direcțiile dezbaterii. Uh, miercurea viitoare avem altă întâlnire și uh, atunci vom uh, discuta mai pendelete și vom putea vota. Sunt bucuros că s-au înregistrat, au depus atâtea amendamente și mulțumesc domnului Coferati și domnului Papadopoulou pentru contribuțiile aduse. Eh, de asemenea tuturor membrilor acestui comitet. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Morai, spune președintele. Acum este cazul să punem punct și să trecem la votul anunțat eh, eh, în privința amendamentelor la buget. Primul este propus de raportor, doamna Francisca Keller. Doriți să prezentați subiectul? este eh, limpede, numai pe lista de vot e o mică, e o mică greșeală. Pe lista de vot 5646 eh, și 47 sunt identice. Deci un minus, nu un plus pentru aceste două amendamente și de asemenea 5647 nu este cu plus. Aceste rectificări doream să le fac. Doamna Gant, înțeleg că dorește să retragă un amendament. Da, mulțumesc. Aș dori 46 74 să-l retrag. Vă mulțumesc. 5674. De pe pagina 6. Vă mulțumesc. Trecem la vot atunci. Sper că aveți fiecare uh, cartela de vot. Okay, then we are getting started. Putem începe cu amendamentul 5600. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5601 și 5627 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5628 uh, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5602 și 5629 sunt identici. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5630 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5631 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5603 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5632. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Deschidem votul. Uite, 22 pentru, 16 împotrivă, o abținere. Deci, cine a fost împotrivă? Deci, nu, nu funcționează toate mașinile, toate dispozitivele de vot. Deci, acum rezultă 22 la 19. Repetăm votul. Deci, 22 și 19. Se adoptă totuși. 56-33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. să verificăm, verificăm uh, verificăm amendamentul 5633 Marinescu. Închidem votul. 26 împotrivă, 16 pentru s-a respins. 56-34 pentru. 32 a fost adoptat, nu-i așa? Atunci trecem la... Scuzați-mă, spune președintele. Toate cad pentru că a fost respins. 5604 pentru. Împotrivă. Se respinge. 5635 împotrivă pentru împotrivă, cred că se respinge. Să verificăm, verificăm 5635. Deschid votul. Închid acum votul. 24 contra 20 s-a adoptat. Acum 5636. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5605 nu, decade 5606 pentru, împotrivă abțineri să verificăm 5606 votăm închid votul avem 22 la 22 S-a respins, deci. 5637. Să adoptă. Trecem la 5638. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 607 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a respins, spune președintele. Trecem atunci la 5641 și 5642, identice, pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă, 5608, aici avem vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă. Abțineri, să verificăm. Verificăm partea întâi, 5608. Deschidem votul. Închidem votul. 26, 18 s-a adoptat. Acum partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se respinge. Trecem la 5643, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5609, cine este pentru, împotrivă, 5, 6, 4-4. Cred că se respinge. 5-6-4-5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum... cinci, șase, patru, șase și patru, șapte pentru împotrivă, abțintii ă, s-a respins. Verificăm, verificăm aceste două amendamente identice, 5646, 5647. Închidem votul. S-a adoptat. Trecem la 5648. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 6, 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 6, 4, 9. Se adoptă. 5, 6, Cinci, șase, cinci, unu. Se adoptă. Acum. Următorul, 5653, s-a respins. 5654, pentru împotriva abțineri se adoptă. 5613, pentru Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. 5613. Deschidem votul. Închidem votul. 20, 25 s-a respins. 55 să adoptă. 5656 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 5660 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5661 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5614 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5615 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5662. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Adoptă, spune președintele. 5663. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5664. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66, 5666. Votăm doar uh, remarcele. Nu, trebuie să votăm 5665 remarcele domnului Mulder. Pentru? Împotrivă? Votăm 5665. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează acum 5666. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5616. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5617. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, spune președintele. Să verificăm. Să verificăm 5617. Deschid votul. Am închis votul. 27, 18 s-a adoptat. 5, 6, 18 s-a adoptat. 5, 6, 1, 9 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5, 6, 2, 0 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5, 6, 2, 1 pentru. Împotrivă. Abține, Se adoptă. 5, 6, 2, 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5, 6, 6, 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum două identice. 23, 68. S-a adoptat 24 și 69 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5670 pentru, împotrivă, s-a adoptat. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5625 pentru, împotrivă, se adoptă. 5626 se adoptă și 5673 să verificăm, verificăm atunci verificăm 5626 5626 iată s-a adoptat și 5673 pentru împotrivă abțineri se adoptă trecem acum la proiectul de aviz amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă nu? Nu? Verificăm? Verificăm amendamentul 2 deschidem votul Închis votul. 22 la 21 s-a adoptat. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. A, se adoptă. 7. Verificăm amendamentul 6. Deci, votăm amendamentul 6. Să deschis votul pentru amendamentul numărul 6. Îmi închis votul 30-14 s-a adoptat. Acum amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. acum nu e clar. Să verificăm. Amendamentul 7. Deschidem votul. Închid votul 22 la 22. S-a respins. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele de compromis pe părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum trecem la amendamentul 9, nu, trecem la 10, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 10. Deschidem votul. S-a închis votul. 26 la 18 s-a adoptat. Trecem la 11. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 11. Deschid votul. Am închis votul. 25 la 20 s-a adoptat. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 12. 23 la 21 s-a adoptat, dar, dar nu s-au ridicat destule mâini. Uh, da, s-a adoptat, deci. Acum, amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri cred că se respinge. Verificăm amendamentul 13. Am deschis votul. L-am închis. S-a respins și amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Votăm textul modificat în felul acesta. Vot electronic, vă rog, cine este pentru textul modificat prin aceste amendamente. Am închis votul? Da. S-a adoptat proiectul uh, privitor la amendamentele bugetare. Să o felicităm pe doamna Keller pentru munca depusă. Mulțumesc tuturor! Now we turn back to Iacolino. Is that Ne, ne întoarcem la Iacolino. Mulțumesc uh, tuturor membrilor care au participat la vot. Uh, vă rog uh, puțin atenție. Imediat, fără întârziere, vom continua lucrările noastre. cu punctul 5, condiții de intrare și de ședere în terț, a, a, a resortisanților din terțe țări în cadrul transferurilor intracorpore. Este dosarul cel mai important din așa numitul pachet privitor la migrație. Transfer intracorporație. Avem pe raportor, domnul deputat Iacolino, aici și vom discuta conținutul amendamentelor. Să auzim mai întâi raportul domnului Iacolin. Mulțumesc, domnule președinte. Acest dosar a făcut obiectul unei serii de confruntări cu colegii raportori din umbră, de asemenea și cu președinția și comisia. Și recent a făcut obiectul unei uh, uh alte dezbateri în comisia noastră. Cum spunea bine președintele, s-a ajuns la peste 250 de amendamente, un semn uh, de interes semnificativ uh, exprimat de toate grupurile față de o directivă care privește transferurile între societăți, în interiorul unor societăți, care fac parte dintr-un pachet uh, privitor la migrație, chiar dacă e vorba de o migrație temporară care nu servește și nu trebuie să uh, servească la regularizarea unor poziții uh, deja existente, ci să garanteze intrarea pe teritoriul statelor membre celor care mm, au calități uh, profesionale și experiențe care pot conferi o valoare adăugată anumitor întreprinderi care insistă uh, uh, să-i aducă pe teritoriul statelor membre și în același timp pe Uh, operează și pe teritoriul unor state terțe. Am putut să apreciez numeroasele amendamente și contribuții puse în discuție. Aș începe în timpul scurt care mi se acordă să discut și să ilustrez <clears throat> ceea ce privește anumite definiții. Fără îndoială, un punct de uh, importanță fundamentală este să uh, găsim o uh, cale de a ne alinia cu uh, uh, textul propus de Comisia uh, EMPL privința cooperării dintre cele două comisii, e nevoie să găsim niște puncte comune în privința unor definiții. Am citit definițiile propuse de colegii mei. Există nicio îndoială că, de pildă, trebuie managerul trebuie definit într-o manieră punctuală. Noi am propus niște criterii uh, obiective și măsurabile. Uh, unii colegi, inclusiv doamna Gânț, merg în direcția asta și uh, mi se par susceptibile pentru propunerea unui amendament de compromis și în privința specialiștilor avem contribuții remarcabile, unele, cu unele putem fi de acord, cu altele probabil mai puțin, de pildă colegul Sip și Blinkevici, Ute uh, Isaia de Ion Christensen au subliniat anumite cerințe care privesc pregătirea specifică indispensabilă pentru a uh, desfășura uh, activitățile pentru care se face transferul în aceste mari uh, companii transnaționale prezente și în Europa și în state terțe. De asemenea, uh, amendamentele propuse de colegi Ormai, Weber, în care se prevede o, prepara, o pregătire specifică, sugerează posibilitatea de a se ajunge la un consens Uh, impactul asupra lumii producției cere o precizare foarte punctuală în lege. Uh, uh, respectarea definițiilor de licențiat, posesor de diplomă și de ucenic Asta mai cere lucru și săptămâna viitoare ne vom întâlni cu raportorii din umbre să mai uh, lucrăm, pentru că unii ar dori să elimine din contextul normativ despre care vorbim aceste definiții, în timp ce eu cred că se poate ajunge la un compromis, există contribuții importante și, fără îndoială, unele definiții conținute în alte directive Uh, pot, uh, se pot dovedi utile în acest scop. Alt uh, element important este cel care privește durata muncii depuse anterior transferului. Unii susțin că 12 luni ar fi o perioadă expresivă, alții 6 luni, am sugerat 6 luni Uh, pentru a se da o garanție de continuitate profesională. În orice caz, va face obiectul uh, viitoarelor întâlniri cu raportorii din umbră, de asemenea reîntregirea familiilor. Uh, trebuie mm, reelaborată o indicație care are un, o valoare. Noi considerăm că 60 de zile ar fi un timp util de examinare a posibilităților de uh, acces la lucru a uh, restului familiei. Trebuie însă să găsim niște formule raționale care să simplifice această posibilitate, dar să nu determine o disparitate față de familiile altor uh, muncitori uh, la care se referă alte directive. Uh, nu poate această mm, aceste condiții trebuie să fie similare cu uh, condițiile din țara uh, în care o întreprindere este dislocată și nu poate intra în contradicție cu alte dire directive un lucrător uh, provenit dintr-o țară terță, din Africa de Nord sau din altă parte, uh, își poate desfășura uh, activitatea într-o întreprindere din Grecia dacă ar trebui să se mm, mute în Italia. Există aprecieri diferite. Unii au reglementări mai precise, alții nu țin Mm, seama de anumite verificări care trebuie făcute. Eu cred că să mai adăugăm aici niște prevederi care utile, totuși nu trebuie să afectăm continuitatea activității. Ar trebui să fie suficient verificările în primul stat membru pentru a se continua activitatea în al doilea stat membru până când se ia o hotărâre definitivă. În orice caz, ar trebui să reflectăm aici în privința câmpului, domeniului de aplicare al directivei. Munca temporară nu trebuie să se aplice aici excluzându-se anumite sectoare, cum ar fi construcțiile civile și mulți uh, colegi au folosit acest moment de reflexie. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții sindicatelor uh, înainte de începutul vacanței și am primit semnale în acest sens, dar a exclude în întregime sectorul de construcții civile uh, ar putea reprezenta o restricție relevantă uh, pentru o directivă care ar trebui din potrivă să aibă o posibilitate de vastă aplicare și să permită tinerilor emigranți, tinerilor care ar avea posibilitatea să aducă o contribuție semnificativă pe plan profesional, să poată fi angajați în întreprinderi multinaționale prezente pe teritoriul statelor membre. Și sunt foarte nerăbdător să Uh, vedem părerea Consiliului, uh, pentru că nu sunt puține dificultățile și a reieșit oarecare um, dificultate și de asemenea e util să ascultăm poziția Comisiei uh, pe lângă contribuția raportorilor din umbră și a altor colegi Uh, de la care așteptăm sugestii prețioase pentru faza concluzivă, să sperăm, a acestei reflexii a noastră, uh, care, la care vom ajunge după alte întruniri cu raportorii din umbră care sunt în mare parte prezenți aici. Mulțumesc colegului Iacolino. Avem, uh, am înregistrat întârzieri pe parcursul dimineții și avem uh, programat la 12 o altă întrunire. Vă voi anunța că uh, uh, vă anunț că ne vom strădui să păstrăm programarea inițială fără să afectăm pauza de masă. Vă sugerez, deci, ca reprezentanții Comisiei și Consiliului să ia cuvântul. Doamna Diane Schmidt, reprezentanta Comisiei dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. N-am să analizez uh, în detaliu toate punctele, așa cum am făcut pentru muncitorii sezonieri, însă aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Iacolino, doamnei Iaconsari, pentru toată munca făcută, pentru pregătirea la acest dosar. Și Numărul de amendamente prezentat ne arată că este o chestiune delicată și avem nevoie de un text foarte echilibrat. O parte importantă este cea a definițiilor. N-am să intru acum în detaliile acestor definiții a specialistului de management și așa mai departe, dar dacă doriți, după aceea pot să răspund la întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a avea întâlniri bilaterale dacă doriți acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum reprezentantul președinției poloneze, doamna Agnieszka Schiva, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să vă mulțumesc tuturor, așa cum a făcut-o deja comisia și domnului Iacolino pentru felul în care am lucrat la acest dosar. Așa cum s-a întâmplat și cu dosarul precedent referitor la munca sezonieră, această directivă va fi uh, discutată pe 14 septembrie la întâlnirea pe care am menționat-o mai devreme. Și după aceea vă vom informa care este starea lucrurilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Iaconsari va lua cuvântul pentru că dânsa este implicată în uh, procedură din partea Comisiei de Muncă de Ocupare. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Comisia de Ocupare a primit 167 de amendamente la acest dosar. S-au prezentat foarte multe lucruri interesante, de exemplu, în aceste amendamente s-a cerut statelor membre anumite state membre au cerut ca resortisanților să aibă prioritate în ceea ce privește dreptul la muncă atunci când se oferă locuri de muncă pentru resortisanții din țările terțe. Nu există însă prea mari divergențe în ceea ce privește transferul în cadrul unei companii în ceea ce privește tratamentul acordat în Uniunea Europeană. Așa cum spunea foarte bine domnul Iacolino, majoritatea amendamentelor pe care le-am primit se referă la definiția experților și a personalului sau ce înseamnă un stagiar. Acesta ar putea reprezenta oarecare dificultăți. Cred că vom găsi însă soluții acceptabile pentru aceste definiții. Ceea ce este important pentru mine și pentru grupul meu însă este articolul 14. Acesta se referă la drepturi. Pentru că este absolut esențial să existe drepturi egale, uniforme, în ceea ce privește salariul, asigurările sociale, pensia și așa mai departe, condițiile de muncă în general. De exemplu, pentru transferul dreptului la pensie. Acest lucru a fost deja menționat în dosarul precedent. În acest caz s-a ajuns la un consens pentru a avea un permis unic. Acesta va fi adoptat la viitoarea plenară. Eu și grupul meu considerăm că în ceea ce privește personalul detașat acesta trebuie considerat ca o categorie separată. Dacă în cadrul directivei pentru detașare am autoriza un tratament egal pentru, de fapt, un tratament uniform pentru toată lumea, aceasta ar putea crea dificultăți pe piața muncii. Deci ar trebui să prevenim aceste probleme și să fim foarte prudenți. Așa cum spunea și domnul Iacolino, sectorul construcțiilor ar trebui exclus din domeniul de aplicare. Din câte ne-au spus experții, aceasta, includerea sa ar crea mai multe probleme decât cele pe care le-ar rezolva. Deci ar trebui să evităm probleme suplimentare. Mulțumesc foarte mult și aștept răspunsul comisiei la întrebările pe care le-am pus. Mulțumesc! Mulțumesc. Există mai mulți membri care doresc să participe la dezbatere. Domnul Pirken. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Iacolino. Vreau să vă felicit pentru că ați dat dovadă de pragmatism și de concizie în propunerea dumneavoastră și ați reușit să faceți propuneri mai bune, bine centrate și înrădăcinate. Aș vrea să fac însă trei comentarii. În primul rând, în legătură cu persoana care prezintă cererea și cine va gestiona această cerere. Cred că nu e corect în cazul existenței unor companii multinaționale care sunt prezente în mai multe țări, să uh, acest drept să fie cel al statului unde se află sediul general. Cred că ar trebui să existe un anumit grad de flexibilitate pentru ca și cel care face cererea să poată avea oarecare libertate de opțiune. În al doilea rând, ar trebui să încercăm să evităm orice fel de povară birocratică, în special la articolul 10, aliniatul 7. Aici propunerea comisiei arată că cerințele necesare pentru acordarea și taxele necesare pentru a acorda un permis sunt uh, o povară în cârca companiei. Și dacă guvernul știe deja acest lucru și are acces la aceste uh, documente, nu știu de ce compania ar trebui implicată și ar trebui să suporte această povară suplimentară. Ar fi mult mai ușor ca administrația statului să se ocupe de ea dacă poate dovedi o infracțiune sau nu. În al treilea rând, în legătură cu misiunea de uh, transfer a lucrătorilor. Se vorbește aici doar de locul clienților unde sunt trimiși acești muncitori. Însă există multe companii doresc să se extindă și să genereze noi locuri de muncă, nu neapărat atunci când există o cerere a unui nou client, trebuie să asigurăm această posibilitate de a trimite noi muncitori către noi locuri de muncă. Anumite companii au, de exemplu, foarte puțini specialiști pentru anumite domenii și ar trebui să le acordăm posibilitatea de a-i trimite pe acești specialiști în anumite locuri pentru a vedea dacă în acele locuri există uh, o nevoie specifică pentru acele specialități sau nu. Mulțumesc! Domnul Mulder, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cred că e bine să ajungem la un consens cât mai larg Știm că acest subiect al azilului este foarte controversat, deci cu cât ajungem la un consens mai larg, cu atât mai bine. În ceea ce privește amendamentele, cred că trebuie să ajungem la definiții mai bune. În unele amendamente avem sugestii pentru diversele categorii implicate. N-aș dori să lăsăm stagiarii în afara domeniului de aplicare, pentru că aceasta este o posibilitate foarte bună pentru ei pentru a învăța mai mult în legătură cu Europa și cred că această inițiativă ar putea fi extinsă după aceea către alte zone comerciale, dacă este necesar sunt de asemenea pentru o perioadă de timp de 3 ani. Există membrii care au spus că această perioadă ar trebui prelungită în mod automat dacă există uh, interferență din partea altor categorii de legislații europene, de exemplu cea a cărții albastre. În ceea ce privește membrii familiei, aceștia trebuie să aibă un tratament uh, identic cu cel al uh, muncitorilor, o persoană are dreptul să-și ia cu, ei, mem- cu el membrii familiei și acesta este punctul meu de vedere. Există o altă problemă controversată și anume care este perioada de timp pentru care ar fi trebuit să lucreze persoana respectivă pentru o companie, 12 luni sau mai mult. Probabil că vom vota și vom ajunge la un consens poate prin amendamente, oricum putem susține cu argumente valabile toate perioadele prezentate, cea de șase luni sau mai mult. Oricum, trebuie să se demonstreze că acea persoană în acea perioadă a avut o legătură directă cu acea companie. Dacă e vorba de transferul în cadrul unei companii, atunci trebuie să existe această legătură directă cu compania. Perioada de timp însă nu știu care ar trebui să fie. Și un ultim comentariu. Atunci când se acordă un permis pentru o țară, dacă compania are filiale în alte state membre, cred că acest permis ar trebui să fie valabil în mod valabil și pentru celelalte state. Dacă aceste state se află în Uniunea Europeană și se supun legislației europene. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un dosar delicat și, practic, totul depinde aici de definirea anumitor concepte. Au fost prezentate foarte multe amendamente și toată lumea încearcă să facă redactări cât mai bune ale acestui text. Și cu toate acestea avem tot felul de probleme. De exemplu, problema ucenicului sau ucenicului specializat. E vorba de termeni, de concepte care în germană nu există, cel puțin așa cum sunt ele prezentate în text. Și există o serie de contradicții pentru că se spune, de exemplu, că uh, stagiarul trebuie să aducă tot felul de documente, certificate, diplome și așa mai departe, prin care să arate că a terminat uh, studii de cel puțin trei ani. Însă acest lucru este diferit față de situația în care cineva se află în practică, de exemplu. Se vorbește de asemenea de faptul că muncitorii nu pot fi angajați în anumite condiții. Că treb- aceștia trebuie să aibă cel puțin niște studii secundare, dar acest lucru e foarte clar. E clar că în anumite posturi nu poți uh, avea acces la aceste posturi dacă n-ai anumite studii. Eu cred că n-ar trebui să ne amestecăm în astfel de lucruri. Dezbaterea aici este poate foarte deschisă și cred că am putea merge mai departe definind, de exemplu, ce sunt managerii sau lucrătorii specializați. În Germania, de exemplu, pentru a fi lucrător specializat ai nevoie de o diplomă sau un certificat special pentru o anumită specializare. Pentru că aici specialiștii sunt definiți oarecum vag. Referitor acum la țările terțe, se vorbește de resortisanți din țările terțe care au o reședință în țările terțe și atunci mă întreb de ce ne limităm doar la țările terțe. Pentru că, practic, introducem aici concepte care nu sunt deloc necesare. Cred că ar trebui să vorbim și despre termenele prezentate. Eu sunt pentru cele șase luni, însă renegocierii acestei perioade de șase luni. Până la urmă, nu știu de ce trebuie să avem exigențe atât de înalte. De asemenea, susțin niște reguli foarte clare și echitabile în ceea ce privește salarizarea și, de asemenea, să se aplice chestiunile de egalitate de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bronx! Mai aveți timp înainte de a da cuvântul din nou domnului Iacolino, vă rog domnule președinte. Statele membre ar trebui să acorde prioritate propriilor resortisanți. Aceasta înseamnă acoperirea unor posturi în cadrul unei companii fără a ține cont de prezența lucrătorilor locali care ar putea să se afle, de exemplu, în situații de șomaj și locurile lor de muncă ar putea fi acoperite de cei care vin din țările terțe. Aceasta este o formă foarte proastă de imigrație legală. Aceasta permite companiilor, practic, să îndrepte migrația într-un anumit sens, fără să țină cont de dorințele statelor membre. E practic o versiune modernă a traficului cu ființe umane pentru a face față dorinței și lăcomiei acestor companii. Mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul în încheiere domnului Iacolino, raportorul nostru. Președinte, ascultat. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervențiile colegilor pe care le apreciez pentru indicațiile prețioase pe care le conțin. E, fără îndoială, dos dosarul este deosebit de sensibil, e un dosar uh, la care trebuie să găsim un punct de echilibru serios, concret, trebuie să simplificăm procedurile pentru a proteja lucrătorul, a garanta familia și pentru a se uh, înregistra uh, prevederea ca o hotărâre a Uniunii Europene să fie ulterior confirmată, consfințită și să dăm o șansă celor care trebuie să se uh, insereze într-o nouă structură, garantând în același timp mai multă uh, competitivitate uh, e o temă foarte serioasă, la fel ca și rigoarea sancțiunilor pentru încălcarea termenelor. Am vorbit de șase luni, dar sigur că trebuie să existe un raport anterior și ca și alți colegi confirm că e un element foarte important peste care nu se poate trece. Sunt de acord că a fost o cooperare excelentă. În privința excluderii sectorului de construcții o să reflectăm în comun, încă nu am hotărât care ar putea fi soluția cea mai bună, vom mai asculta contribuții eh, de la ceilalți. De asemenea, stagiarii eh, ar trebui să intre în aplicarea acestei directive. În zilele următoare eh, vor mai fi întâlniri cu raportorii din umbră și astfel încât să ajungem la un număr cât mai mare de soluții de compromis pentru a scurta uh, numărul de amendamente care este cam ridicat, după părerea mea, uh, și se poate concentra și este totuși o contribuție pozitivă și semnificativă din partea tuturor grupurilor uh, care au dat acest semn concret de disponibilitate pentru găsirea unor soluții cât mai bune. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Uh, cred că e cazul. Uh, am rezolvat acest punct. Și putem continua cu Uh, întâlnirea raportorilor din umbră, care va fi organizată imediat ce se vor putea discuta în mai multe detalii amendamentele. Deocamdată uh, suntem în program, putem să începem reuniunea coordonatorilor. Uh, îi rog să rămână în sală pe aceștia, ceilalți, inclusiv presa, sunt eh, invitați la ora 3 după amiaza când ne vom relua lucrările.